Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă spun bun venit tuturor la această audiere organizată în comun, în care ne întrebăm dacă ar trebui să revizuim introducerea orei de vară sau nu. Este o audiere comună a Comisiei Juri, a Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie și a Comisiei TRAN. Din nefericire, datorită unor cazuri de boală sau din alte motive, ceilalți doi copreședinți nu pot să participe la această întâlnire, dar doresc să îi salut pe invitații noștri experții uh, care participă la audiere, un membru un, al Senatului din Cehia, domnul Petr Șila, care este um, un adept al ideii de a renunța la trecerea la ora de vară și documentul uh, său cu argumentele în favoarea acestei poziții a fost uh, distribuit. Vă spun uh, bun venit tuturor și înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, Vă invit să ținem un minut de reculegere pentru victimele tragediei prăbușirea aeronavei germane de la German uh, Wings în Alpii francezi. Thank you very much. Vă mulțumesc. Prima parte a acestei întâlniri va trata probleme care țin de competența Comisiei pentru Transport și Turism. Și Aș dori să-i dau cuvântul uh, mai întâi doamnei Victoria Gil Casado, președinta uh, Unității de Planificare, Comunicare și Relații Interinstituționale din partea Direcției Generale MUVA Comisiei uh, Europene. Veți avea 10 minute la dispoziție pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați membrii ai Parlamentului European. Comisia vă mulțumește pentru ocazia pe care ne oferiți să participăm la această audiere interesantă. Țin voie să mă refer la directiva care a fost adoptată de către comisie încă în 2001. De două ori pe an schimbăm ora în statele membre, de vară spre ora de iarnă, din ora de iarnă pe ora de vară. Această uh, practică a fost introdusă în uh, majoritatea statelor europene Modificarea, trecerea la ora de vară însă nu a fost uh, întotdeauna simultană în toate statele membre. Odată cu uh, organizarea pieței unice a devenit o necesitate ca toate statele din Uniunea Europeană să se coordoneze. Iar această directivă dorește să creeze garanția că piața internă uh, va putea să funcționeze, furnizând uh, Uh, repere foarte clare în ce privește momentele în care se trece de două ori pe an la modificarea orei. Ora de vară a fost introdusă însă pe plan național de către statele membre, deci singura decizie care s-a luat la nivel european a fost să stabilim datele pentru ca momentul să se producă simultan în statele membre. Directiva care este implementată astăzi uh, este uh, valabilă începând cu anul 2001. Pe vremea aceea erau 15 state membre și toate au solicitat Comisiei să se străduiască să obțină o armonizare, pentru că s-a constatat deja că au apărut dificultăți pe piața internă comună în legătură cu diferențele de trecere la ora de vară mai ales în domeniul transportului au apărut asemenea probleme. Deci a trebuit să uh, încercăm să coordonăm ca atare aceste demersuri. În uh, concordanță cu această directivă, Comisia a prezentat deja un raport în baza unui uh, studiu de impact în 2007 în legătură cu ora de vară. Acest raport s-a bazat pe uh, informațiile de care a dispus Comisia în baza unor consultări, dar de asemenea s-a bazat pe informațiile provenind din diversele state membre în legătură cu impactul acestui regim al orei de vară. Majoritatea statelor membre uh, s-au consultat cu reprezentanții diverselor sectoare, agricultură, transport, uh, sănătate etc. În baza datelor obținute, în acel raport deja, am putut vedea că în domeniul energiei au putut să fie făcute unele economii în urma acestei modificări a orei de vară. În ce privește siguranța circulației uh, pe șosele, Estonia, Portugalia, de asemenea, au uh, făcut investigații și au ajuns la concluzia că nu au apărut modificări semnificative de date datorate trecerii la ora de vară. În domeniul sănătății s-a constatat că ora de vară a avut un oarecare impact asupra somnului, de pildă, datorită uh, schimbărilor de bioritm. Dar ă, aceste modificări ă, nu ă, au fost considerate a fi semnificative. Ca atare, în 2007, raportul a ajuns la concluzia că această practică de trecere la ora de vară a fost o soluție destul de uh, fericită pentru că a dus uh, la uh, mai mult timp liber, pe de altă parte um, la economii în domeniul energetic. Anul trecut, în 2014, am elaborat un alt raport. Um, Comisia a solicitat un studiu studiu în legătură cu uh, aspectele legate de lipsa unei armonizări a orei de vară în Uniunea Europeană. S-au efectuat studii de caz, iar uh, concluziile au fost că dacă nu ar fi existat armonizarea, ar fi apărut niște costuri suplimentare de ordin administrativ uh, inclusiv uh, în uh, domeniul costurilor energetice. Oricum însă aceste studii uh, nu au studiat și eventualitatea de a renunța la ora de vară. Studiul este disponibil pe site-ul nostru de la DigiMobi. Toată lumea poate să-l consulte. Deci, um, Acestea sunt informațiile pe care le avem din momentul în care această directivă a fost implementată. În concluzie, dacă vom uh, renunța la acest regim legat de ora de vară, am putea să ajungem la inconveniente substanțiale nu doar pentru cetățeni, dar și pentru lumea afacerilor. De aceea uh, voi spune că Directiva este un instrument esențial pentru că garantează armonizarea momentului în care se trece la ora de vară. Până acum, niciun stat membru nu a solicitat să se renunțe sau să se modifice sistemul trecerii la ora de vară. De aceea, noi credem că directiva din 2001 continuă să fie adecvată Dați-mi voie, în încheiere, să vă amintesc că în această săptămână, duminică, vom trece la ora de vară. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că uh, va fi bine să ascultăm o altă prezentare și după aceea să avem întrebări pentru ambele prezentări, dacă găsiți că este bine. De aceea aș da cuvântul acum unui alt distins oaspete. Este vorba despre Brian Lowton, consultant în privința siguranței transportului de la Laboratorul de Cercetări în domeniul transportului din uh, Marea Britanie. Aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Oh, that... Mă numesc Brian Lawton, lucrez pentru TRL, adică Laboratorul de Cercetări în domeniul transporturilor. Uh, o companie privată, privatizată în 96, însă nu facem o distribuire a profiturilor, ci reinvestim uh, profiturile în cercetare, ne păstrăm astfel independența. Știți uh, că suntem în spatele unora dintre testele legate de mașini, uh, cum vedeți în imaginea din, din PowerPoint. Să începem cu elementele de bază. Vedeți aici harta care arată diferitele fusuri orare în Europa, uh, soarele care uh, apare la est și uh, apune la vest. Practic, cu cât ești mai departe, cu atât mai târziu te trezești. Așa cum um, știți, în primăvară dăm ceasurile înainte și toamna le dăm înapoi. Eu, în engleză, rețin următoarele cuvinte pentru a reține. Spring forward și fall back. Acum, în ceea ce privește arta, Islanda nu schimbă um, ora, rămâne pe GMT. Irlanda, Britania și Portugalia um, fac această trecere cu o oră și apoi înapoi. Sunt câteva state din Africa, cum ar fi Tunisia și Algeria, care nu schimbă ora, însă marea parte a Europei uh, schimbă, um, trece la ora de vară. În multe țări se cheamă uh, orarul de vară, ora de vară. În engleză acronimul este DST. Facem aceste trecere pentru a utiliza mai mult uh, uh, partea um, luminată a zilei. Titlul se cheamă um, Daylight Saving Time, adică orarul care salvează orele um, cu lumină, dar este destul de um, problematic. Um, însă, de exemplu, eu astăzi am plecat de acasă, deși se luminează de multe ore, dar când ajung acasă va fi întuneric deja de mai multe ore. Dacă aș fi plecat mai devreme, poate că aș fi um, putut să fac mai mare parte din activitatea mea în timpul orelor de lumină. Din punct de vedere al siguranței rutiere, ce, cum contează aceste elemente? Păi atunci când uh, e lumină, riscul de accident este mai mic uh, um, și sunt uh, mai puține probabilități de vătămări în orele de lumină. Așadar, duminețile întunecate sunt negative pentru siguranța um, rutieră și iar după amiezele cu lumină sunt, favorizează un risc mai scăzut. Însă atunci când e mai multă lumină, e o activitate mai amplă pe um, șosele și efectul clar este că apar mai puține mai, mai, pun, mai puține um, accidente în uh, timpul serii, dar cum traficul este mai mare, uh, crește incidența acestora după amiază. În Marea Britanie, vedeți aici niște date din 2009, n-am ales, um, n-am ales decât la întâmplare, nu pentru că ar fi fost neapărat mai potrivită pentru prezentarea mea. Vedeți că se um, arată aici numărul de victime de la stânga la dreapta și uh, în stânga vedeți victimele între orele de la miezul nopții la 1 și apoi în partea dreaptă 22-23. Uh, Vedeți că este un vârf la 9 dimineața, însă un vârf mai mare și mai lung între orele 5, 6, 7 seara. Așadar, prin ora de vară se încearcă reducerea vârfului din dreapta. Da, poate să ducă la o creștere a vârfului din stânga, însă, per total, uh, se va obține o reducere trebuie menționate câteva lucruri, că efectele nu sunt uh, la fel în, uh, între continentul. De exemplu, cu cât mai mult la nord, avantajele schimbării sunt mai mici, pentru că um, vara sunt ore de lumină foarte lungi, iar uh, iarna sunt uh, foarte puține orele de lumină. Iar în sudul extrem, din nou, avantajele nu sunt prea mari, pentru că variabilitatea este mai mică, numărul de ore de lumină de la bun început. Uh, de exemplu, în Portugalia, iarna pot să fie 10 ore de lumină. De asemenea, în cadrul fiecarei zone de fus orar, cu cât ești mai la est, cu atât uh, avantajele vor fi mai mari decât în uh, vest, decât în vestul unei uh, zone de fus orar. Eu cunosc mai multe informații despre Marea Britanie, mai mult decât despre restul Europei, așa că o să vorbesc mai mult despre Marea Britanie și un pic mai puțin despre experiențe din Europa. Având în vedere lumina de dimineți, de ce să nu mergem mai departe? De ce să nu să, să trecem doar o oră? De ce să nu trecem cu două ore mai înainte sau să rămânem pe orarul de vară tot anul? Între 1968 și 1971 am rămas la GMT plus 1, ora Greenwich-ului, în întreaga Uh, în întregul an și în timpul uh, zonelor vizate, 7-10 dimineața și 4-7 seara, în aceste intervale orare, reducerea a fost de 12% în rândul persoanelor care au fost uh, ucise sau rănite grav ca urmare a accidentelor, doar păstrându-se timpul standard sau oralul de vară, E bine, acesta, acesta însemnat salvarea vieților uh, oamenilor care n-au mai murit în accidente de mașină. Însă, desigur, acest lucru nu e o consolare pentru cei care și-au pierdut uh, viața în diminețile întunecate. Și apoi, nimeni nu se știe uh, cine ar fi trăit și cine n-ar fi trăit dacă m-am fi schimbat orarul sau dacă putem să spunem cuiva a avut noroc sau n-a avut noroc. Nu putem să identificăm decât pe cei care n-au avut noroc. De curând, în 2009, ne-am uitat la așa numitul Single Double Summertime, adică ora de vară um, dublă unică, adică GMT plus 1 iarna și GMT plus 2 vara și s-a, am ajuns la concluzia că astfel s-ar putea preveni 80 de decese și 200 de răniri grave pe, pe josele. Însă și în Marea Britanie efectele sunt uh, diferite. În Scoția nu prea se dovedește că ar fi uh, beneficii, iar și mai la nord, în insulele britanice, de fapt, efectele ar fi chiar negative. Mai mulți oameni ar muri pe șosele. Și Portugalia a trecut la um, ora de um, ora europeană centrală între 1966 și 1972 și între 1992 și 1996, dar asta n-a fost pentru o mai mare siguranță rutieră, pentru că deja au ore de lumină destul de lungi, e lumină și dimineața și seara. Motivul uh, schimbării nu s-a referit uh, la siguranța rutieră și nu arată mare lucru. În Suedia, existau presupuneri că numărul de accidente crește sau scade după schimbările acestea, după ce dăm ceasul înainte sau înapoi. Însă studiile de acolo au arătat că nu au existat modificări în numărul de accidente, dar că oricum oamenii se, tre- tre- se trezeau mai devreme, odată cu um, luminatul mai devreme. În Germania s-a introdus o de vară în ideea că s-ar um, reduce uh, în numărul de victime, dar de fapt s-a dus la o creștere a deceselor uh, din accidente rutiere, pentru că um, cum seara era mai uh, multă lumină, oamenii călătorau mai mult și apăreau mai multe accidente. De asemenea, voi mai menționa un uh, raport din 1999 al Comisiei Europene. În esență, oamenii nu par să aibă ceva împotriva schimbării trecerii la ora de vară în fiecare an. Iar um, un alt studiu al Serviciului de Consiliere pentru Dezvoltare Agricolă din 1995, aproape 20 de ani, practic, a arătat că există avantaje în special uh, pentru Marea Britanie dacă s-ar adopta la acest uh, că varianta uh, cea mai bună ar fi um, Uh, dacă acest, uh, această oră unică dublă ar fi adoptată în întreaga Europa. Așadar, e bine să existe dimineți luminate, dar e mai bine să fie seri luminate. Există o problemă însă legată de serile luminate care ar duce la mai mult trafic și apoi mai sunt alte probleme în alte state. Însă există destule variabile aici și um, mediul politic este în schimbare. Atât. Mulțumesc. Uh, thank you very much for the presentation. Uh, that was very interesting. And now... Mulțumim. A fost foarte interesant. Nu avem acum timp pentru întrebări și eventual și răspunsuri. Întrebări adresate celor doi vorbitori de până acum. Dau acum, deschid acum lista de vorbitori. Prima este doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantei comisiei și expertului invitat la audiere. Aș face o observație la început. Vin dintr-un stat membru de mari dimensiuni și de două ori pe an um, modificarea, trecerea la ora de vară este percepută de concetățenii mei ca ceva uh, deranjant, neplăcut, ni se adresează mereu rugăminți să renunțăm la acest uh, procedeu. Deci, uh, dumneavoastră la nivelul comisiei ați stabilit doar termenul care să fie armonizat între statele membre pentru trecerea la ora de vară dar uh, până la urmă este la latitudinea statelor membre să decide dacă e sau nu nevoie de trecerea la ora de vară. Uh, însă, uh, spun, concetățenii mei sunt foarte nemulțumiți de introducerea orei de vară și ne roagă să întrebăm comisia care ar fi consecințele dacă s-ar renunța la această oră de vară. Cea de-a doua întrebare adresată celui de-al doilea referent se referă la domeniul transportului. Dumneavoastră ați uh, prezentat experiențele dumneavoastră empirice în ce privește siguranța în trafic eu am aflat că mai ales modificarea orarului uh, pe căile ferate este foarte costisitoare. De două ori pe an, în întreaga Europa trebuie modificat uh, orarul mersul trenurilor. Și din acest punct de vedere aveți oare uh, vreun răspuns legat de costuri? Și aș mai întreba și uh, care este impactul trecerii la ora de vară asupra bioritmului. Pentru că și în săptămâna trecută am primit uh, multe informații legate de riscuri legate de tulburarea bioritmului la oameni și la animale datorate trecerii la ora de vară. De aceea vă pun această întrebare. Vom avea ocazia să vorbim despre bioritm uh, după aceea. Urmează domnul Royal. Bedanke mich. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Sunt uh, încântat că am reușit să organizăm o audiere pe această temă. Parlamentul European se ocupă pentru prima dată de întrebarea e bine sau rău să introducem ora de vară. Prima dată când m-am ocupat de acest subiect, uh, ne frământa doar întrebarea dacă directiva uh, dă rezultate și după aceea Comisia în 2007 a elaborat un raport și se pare că acest raport este un fel de produs de cabaret, este plin de haz, pentru că răspunsurile primite din statele membre nu au fost deloc serioase. Deci nu a existat disponibilitate la nivelul statelor membre să furnizeze rezultate clare legate de impactul trecerii la ora de vară. Iată că acum Comisia ne vorbește de un nou studiu, dar din nou nu există criterii științifice în acest studiu. Mă indignează faptul că au fost aruncați atâția bani pentru un asemenea studiu. Pentru mine nu este suficient să știu că cetățenii vor o schimbare. Eu aș vrea date clare. Au existat mai multe accidente sau nu în domeniul uh, transportului al traficului? Vreau argumente. Este clar că e nevoie de o armonizare uh, în piața internă, dar dacă rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă introduc sau nu ora de vară, din nou dăm lucrurile peste cap. Deci, eu aflu că uh, toată lumea zice să înceapă altcineva. Statul membru zice Europa trebuie să decidă, Europa zice nu, statul membru trebuie să facă o solicitare. Oameni buni, cine este competent dacă vrem să schimbăm lucrurile? Îmi poate răspunde cineva clar la această întrebare? Aș fi foarte, foarte recunoscător. Nu e deloc o întrebare uh, fără rost. Faptul că până acum niciun stat membru nu a propus să se renunțe la ora de vară nu mă miră, pentru că înseamnă ceva efort. Dar uh, nu trebuie să uh, nu ținem seama de această eventualitate. I will take... Domnul președinte, voi mai lua o întrebare, după care Trecem la primul bloc de răspunde și apoi, de răspunsuri și apoi uh, uh, din nou uh, o serie de întrebări. Domnul Stehofica acum. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați propus această dezbatere în cadrul Parlamentului European. Cred că printre noi se află numeroase persoane importante care sunt foarte interesate de această dezbatere și aș spune că mi se pare foarte important să tratăm aceste chestiuni care vizează cetățenii europeni. Eu mă, mă ocup de această problematică de mai bine de șase ani și am primit de-a lungul acestor ani sute de scrisori și am citit um, zeci de studii care se referă la acest subiect. N-am să încep acum să fac o critică a directivei Comisiei Europene. N-am să vorbesc despre toate aspectele, aș vorbi însă despre câteva cercetări care nu au fost menționate. În 2008, în revista New England of Medicine, s-au prezentat niște studii care arătau că în primele trei săptămâni după trecerea la ora de uh, vară, numărul de cazuri de infarct a scăzut, a crescut, mă, scăzut, mă scuzați. De asemenea, un alt studiu din 2008 din Science Daily arată faptul că oamenii nu sunt capabili să reacționeze, să se ajusteze, să adapteze la schimbare. Deci, sunt multe studii care arată cât de nociv este, nociv este această schimbare. Întrebarea este, aceste studii care au apărut recent, vor, fi, vor face obiectul unei reacții din partea noastră. Un studiu australian uh, din Australia care se referă la bioritm, de exemplu, a fost ulterior uh, urmat de un alt studiu și s-a văzut că în săptămâna care urmează schimbării orei, și crește și numărul de sinucideri. Creșterea este undeva la 5 uh, până la 7% în numărul sinuciderilor. Apoi, un alt indicator, numărul de accidente rutiere, pentru că s-a vorbit despre siguranță rutieră. E bine, în acest context, cum o să reacționăm noi la aceste studii. În Slick Magazine, de exemplu, se spune că în primele zile după schimbare, numărul de accidente crește cu 8%. Un alt studiu suedez vorbește chiar de o creștere și mai mare, de cam 11% în ceea ce privește accidentele rutiere. Da, poate că poate să joace în, um, să joace în numărul de accidente, um, nivelul de lumină, însă trebuie să constatăm că în fiecare an se constată un tipar, o creștere a numărului de persoane care iau parte la accidente de mașină și cifrele sunt acolo, nu trebuie să facem și noi ceva în acest sens? Domnule președinte, aș dori să invit pe cei doi vorbitori să răspundă întrebărilor care țin de competența lor. doamnă ales prima cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Așa cum ați um, spus și dumneavoastră, chestiunea aceasta este foarte polemică și Vorbim de multă vreme despre acest subiect, sunt aceste plângeri care vin din partea cetățenilor, pe care le auzim și rândul apropiaților noștri. Multă lume ne întreabă în acest sens, însă din punct de vedere al Comisiei, um, instituția care trebuie să trateze armonizarea unor posibile preocupări pentru piața internă, mă tem că tot ce putem spune în acest moment este, în primul rând, ne putem pune problema dacă să anulăm sau nu această directivă. Dacă o anulăm, ce vom face dacă un stat membru sau altul uh, se hotărăște să păstreze această schimbare, trecerea la um, ora de vară. Ne întoarcem la o situație din trecut. Prima soluție în temeiul uh, dispoziției pentru piața comună ar fi să se interzică statelor membre să um, treacă de la ora de iarnă la ora de vară. Însă, până acum, cel puțin Comisia n-a primit nicio solicitare în acest sens din partea statelor membre. Plângerele pe care le-am primit n-au fost uh, cu miile, cu sutele, ci doar câteva care uh, ne-au parvenit în aceste perioade când se face trecerea unele ne-au venit din partea unor asociații de cetățeni din Europa. Companiile, afaceri, mediul de afaceri nu pare să fie deranjat de această situație, ci, din contră, vor planificare clară și pe termen lung a schimbărilor, dacă este cazul să apară schimbări. Așadar, dacă noi am venit cu această propunere pe masă, noi comisia, nu știu ce s-ar întâmpla nu știu dacă s-ar ajunge la un acord uh, în rândul statelor membre, dacă ar exista un acord în Parlament, s-ar putea să nu. Așa cum am spus uh, la început, din punct de vedere instituțional, noi avem o marjă de manevră destul de redusă, pentru că această chestiune, trebuie să spun pentru a suta oară, ține de competența mm, unică a fiecărui stat membru. Mulțumesc foarte mult! So, um, to answer the uh, specific question about rail time. Da, în ceea ce privește um, costurile implicate de aceste schimbări, în, um, de exemplu, când e vorba de orarul trenurilor. Dar, clar, este nevoie să avem o înțelegere din punct de vedere științific al fenomenului. E ușor să spunem uh, niște cifre și să ne gândim uh, că acestea înseamnă ceva. Și acum, o legătură cu cealaltă um, întrebare cu privire la creșterea numărului de accidente. Ei bine, oricum credem că ar avea loc această creștere, pentru că um, ea derivă din scăderea numărului de ore de lumină. Unele, așadar, se datorează schimbărilor anotimpurilor care se întâmplă oricum. E ușor să spună oamenii că accidentele au loc din cauza schimbării orei. Doar o parte însă este adevărat, doar o parte dintre acestea s-ar putea datora acestei schimbări. Cam atât despre aceste întrebări. Thank you. We will take other questions. Uh, Mr. Becker. Mulțumesc. Următoarea rundă de întrebări. Domnul Becker. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților și reprezentantei Comisiei care ne-au furnizat informații. Aș vrea să spun de la bun început că pentru mine Comisia are responsabilitatea de a lua inițiativa cum se va întâmpla acest lucru în termen legislativ, vom vedea, dar are această răspundere în ce privește competențele. În al doilea rând, ca și colegul meu, deplâng faptul că nu există cercetări solid fundamentate științific în legătură cu impactul trecerii la ora de vară. Iar toate acele studii care, din păcate, vorbesc de un număr uh, mai mare de uh, victime în trafic, mi se par că nu au fost realizate cu uh, maximă expertiză științifică. Și uh, aceste rezultate, mai ales efectul asupra copiilor, asupra școlarilor nu a fost studiat. După aceea, întreprinderile sunt suficient de flexibile pentru a putea să rezolve problema uh, schimbării orei. În al treilea rând, nu cred că trebuie neapărat să uh, propunem renunțarea trecerii la ora de vară. Uh, dar să verificăm dacă acest lucru se întâmplă în momentul potrivit, de pildă. Poate că vom găsi atunci argumente pentru păstrarea orei de vară. Pentru mine este foarte important să evaluăm rostul acestui demers atâta timp cât nu avem niște economii esențiale în ce privește, de pildă, consumul de energie și dacă nu avem rezultate clare în ce privește transportul. Eu cred că aceste subiecte trebuie să fie tratate separat, cu atenție și dacă nu avem timpul necesar, atunci decizia legată de această problemă trebuie să fie amânată cu un an. Este vorba de mii de oameni și de miliarde de euro, poate, care sunt în joc. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnul Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor trei comisii care au organizat această audiere. Eu, în calitate de coordonator al PPE, aș fi vrut ca și Comisia pentru Mediu și Sănătate să se implice. Dar colegii mei din uh, Alte grupuri politice nu au susținut această idee. Oricum este important că această audiere are loc. Și așa cum au spus și uh, antevorbitorii, uh, noi spune că uh, reprezentanta Comisiei uh, ne uh, afirmă ceea ce știam deja din ultimii ani, că niciun stat membru nu a cerut să se renunțe uh, la trecerea uh, orei de vară. De fapt, însă, nu ar servi la nimic dacă un stat european ar face acest lucru. De aceea trebuie să avem o dezbatere pe plan comunitar. Iar acum uh, aș vrea să uh, am un răspuns în ce privește relația dintre Parlament și Comisia. Dacă Parlamentul va avea un raport de inițiativă prin care va invita Comisia să renunțe la ora de vară, veți fi uh, dispuși să ne susțineți? Pentru că um, dacă uh, există un asemenea uh, demers, uh, dacă există o bază juridică, Comisia de multe ori a lansat inițiative. Ei bine, acum, în ce privește relația dintre Parlament și Comisie, m-ar interesa un răspuns la întrebarea mea. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Hautala. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să sprijin aproape tot ce s-a spus de către colegi până acum. Referitor la ce ne-a spus expertul în siguranță rutieră, vreau să spun că în această prezentare Cred că putem să înțelegem că impactul uh, schimbării este inegal în um, Europa. Iar eu vin dintr-una din nord și chiar suferim de acele seri întunecate în noiembrie-decembrie. Și dumneavoastră la fel dacă ați veni acolo în acele luni. Dacă veniți în nordul Finlandei în, uh, în decembrie, nu o să vedeți oricum niciun fel de lumină. Însă, a de asemenea, ne a explicat că uneori consecințele se contrazic. Da, e bine să, um, să fie lumină seara, din punct de vedere al siguranței rutiere, dar germanii ies uh, mai mult pe șosele și apar mai multe accidente. Ce fel de rezultat e acesta? Cât despre ceea ce ne-a spus comisia, comisia, acestea contravin clar filozofia pe care o, o promovează Comisia Juncker. Timmermans ne spune de fiecare dată, arătați-ne că directivele au uh, valoare adăugată. Această directivă chiar are valoare adăugată? Eu mă îndoiesc uh, sincer. Cred că ar fi perfect conform cu filozofia legislativă a Comisiei să abroge această directivă, pentru că acesta cred că se încadra, această măsură se încadra foarte bine în programul REFIT. Um, mi-aduc aminte, dacă, dacă mă întrebați care ar fi um, primul candidat pentru refit, și am spus că e directiva privind orarul de vară și am primit o mie de like-uri um, la acest post. Poate comisia nu primește 100 de like-uri, dar noi ca aleși primim 100 de like-uri. Așa cum spunea și de doamna Nibler. Spuneați că companiile vor planificare pe termen lung, ceea ce înseamnă că nu o să propuneți niciun fel de schimbări legislative? Mă îndoiesc. Și știu că um, Comisia are dreptul de inițiativă, dar doamna, domnul Lize a spus foarte clar că și Parlamentul poate să ajute Comisia să ajungă la anumite concluzii și mai avem și drept uh, informal de inițiativă, cu majoritatea membrilor, nu mai știu exact care procedura, dar sunt pro- procese, proceduri prin care putem uh, să facem acest lucru și cred că și ce a spus domnul Becker este corect. Schimbarea concretă a ceasului este important. Eu nici nu mai schimbă. Martie, eh, nu, nu mai schimb deloc. În martie mă gândesc, noiembrie vine oricum foarte repede și în noiembrie mă gândesc că martie o să ajungă foarte repede la fel. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Am să întreb pe invitații noștri dacă doresc să răspundă. Doamna reprezentanta Comisiei. Iertați-mă dacă am făcut o, o afirmație incorrectă înainte, dar n-am uh, spus eu că doar Comisia are dreptul de um, inițiativă. Așa cum a spus foarte bine și dumneavoastră, Parlamentul poate să intervină. Rapoartele pe care le face Parlamentul sunt niște modalități foarte bune care să uh, ajute Comisia. Și, așa cum v-am mai spus, deocamdată n-am primit uh, nicio cerere din partea statelor membre. Nu putem să propunem o modificare, pur și simplu, decât prin cele trei uh, posibilități pe care vi le-am spus înainte. Însă, ar trebui ca înainte să, prezentăm să prezentăm astfel de propuneri, ar trebui să prezentăm uh, evaluare de impact, cifre cum trebuie, nu ca um, acestea pe care le-am menționat anterior, care nu sunt complete, nu sunt suficient de bune, nu sunt destul de fiabile. Așadar, în cadrul legiferării mai bune, ce putem să facem este ori să venim uh, cu o propunere nouă, ori să o abrogăm pe um, uh, cea existentă, directiva existentă, dar dacă o abrogăm pe aceasta, vom ajunge la efectele pe care le-am menționat anterior. Și dacă vreun stat din cele 28 ar hotărâ să facă în continuare trecerea la ora de vară, atunci eu nu sunt sigură că mediul de afaceri nu va fi afectat. Poate că afacerile din țara respectivă sau din alte state ar fi afectate. Oricum, afacerile la nivel transfrontalier ar fi afectate. Nu uh, neg faptul că există dreptul de inițiativă, dar vreau să vă spun că solicitările pe care le-am primit până acum nu ne indică o astfel de direcție, însă încurajez Parlamentul nu, nu doar să facă un raport din proprie inițiativă, dar să încurajeze cercetări care să ne ajute să ajungem la o concluzie despre modul de mers mai departe, cu schimbare, fără schimbare, când, pentru ce sectoare. Cred că aceasta ar fi o inițiativă foarte bună și relevantă pentru cetățenii noștri. Comisia nu se opune luării de măsuri în următorii 100 de ani, ci Comisia vrea ca acest lucru să fie justificat uh, de principiul mai bunei legiferări. Mulțumesc. Yes, just to come back on uh, primarily the last part. Aș veni la ultimul uh, punct uh, pus în discuție. Da, e foarte important să ținem cont de faptul că efectul este neuniform. Unii beneficiază, alții mai puțin, alții din potrivă în Europa. În termen de siguranță a circulației, credem că există însă beneficii uh, traduse în mai puține victime. Dar aceste efecte Mm, nu sunt uh, neapărat uh, măsurabile și ar putea fi și efecte secundare uh, neplăcute. Dacă oamenii ies mai mult după amiaza pentru că au mai mult lumină, mai mult timp lumina serii, nu știu ce putem face pentru a minimaliza traficul. Deci e un echilibru greu de găsit pentru a ne asigura că avem de a face cu efectele benefice și lătrăm uh, efectele nocive. Până la urmă e vorba de o decizie politică. Vrem ca toată lumea să aibă aceeași oră și atunci unii se sacrifică pentru bunele, binele comunității sau vom păstra aceste diferențe de fus orar. Până la urmă, cred că cineva tot o să aibă de suferit, indiferent care va fi decizia. Uh, thank you. Last two questions. Domnul președinte, mulțumesc. Ultimele două întrebări. Prima, doamna Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de câțiva antevorbitori, vreau să pun o întrebare fără să mă pronunț dacă trecerea la ora de vară e bună sau rău. L-aș uh, întreba pe domnul din Marea Britanie pentru că pe mine mă interesează legătura între numărul victimelor în trafic și ori adevără oare există garanții științifice că ceea ce ne-a expus este corect? pentru că accidentele pot avea cauze diferite, de pildă un uh, autovehicul uh, uh, era în stare tehnică proastă sau șoferul era beat sau cine știe ce alte reguli de circulație nu s-au respectat. Iar dacă ne gândim la numărul participanților la trafic, mai ales în traficul rutier, știm că numărul mașinilor de pe șoselele noastre a crescut spectaculos în ultimii ani. Și mai ales la orele de vârf, numărul accidentelor este deosebit de mare. Poate că toate aceste lucruri nu sunt legate de trecerea la ora de vară, ci de uh, un context de acest gen. Poate că puteți să ne dați amănunte în legătură cu toți factorii uh, menționați de mine, dacă există într-adevăr vreo legătură directă între trecerea la ora de vară și numărul victimelor pe șosele. Mulțumesc. Ultima întrebare, doamna Șoidruva. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi limba cehă, pentru că avem oaspeți din uh, țara mea. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Am să vă spun că sunt uh, înclinată să mă alătur celor care uh, cer comisiei să contracteze un studiu privind impactul unei eventuale uh, treceri la o oră unică. Cred că există foarte mult suportare acestei idei uh, și din tot spectrul politic și din uh, întregul teritoriu al Europei, pentru că astfel s-ar simplifica situația și am renunțat la aceste treceri de la oră la alta inutile. Cred că ar trebui să încercăm să răspundem la întrebările care se ridică într-un mod uh, personal, tehnic, pur și simplu, să vedem ce efecte practice vor uh, uh, exista Sigur că statele membre trebuie să se pună de acord, Parlamentul trebuie să discute această temă, Comisia este la curent cu această idee. Eu sunt uh, gata să adresez Comisiei o întrebare în scris, cerându-i să elaboreze un studiu de impact și dacă uh, este cazul un amendament sau amendamente la directivă. Parlamentul are un rol foarte valoros pentru că noi aducem aici cuvântul contribuabilului european. Bun, acum reacțiile vorbitorilor. Doamna, aveți prima cuvântul. În ceea ce privește mm, acea evaluare de impact a efectelor, sigur, Comisia poate să facă acest uh, studiu și Parlamentul de altfel. Deci poate că dacă vreți să vă asigurați că studiul este uh, neutru, Uh, puteți să îl comandați biroului proaspăt înființat uh, la, la Parlament pentru elaborarea astfel, unor astfel de studii. În ceea ce privește studiul de impact privind efectele orei de vară, nu reprezintă o prioritate în uh, momentul de față, dar dacă primim acordul colegilor din departamentul se ocupă de buget, atunci totul este posibil. Da, ca să răspund și eu la întrebare, toate accidentele sau aproape toate accidentele sunt uh, rezultatul uh, mai multor factori care se petrec în același timp. Fie că șoferul este obosit sau a băut mai mult decât trebuie, Um, fie că vremea e nefavorabilă, mai mulți factori de obicei se întâlnesc. Nu există o singură cauză. Accidentul ăsta s-a petrecut din cauza că era întuneric sau uh, pentru că uh, ploua. Nu, de obicei e un concurs de împrejurări care are loc în același timp și de obicei aceste lucruri se întâmplă mai adesea atunci când e întuneric. Deci, unele diferențe constau pur și simplu în gradul de iluminare. Asta dacă, nu înseamnă că dacă facem lumină uh, scăpăm de accidente. Există și abordări uh, diferite ale modelării acestor uh, statistici. Noi încercăm să analizăm lucrurile din punctul de vedere, de exemplu, al kilometrilor parcurși, ca să vedem o anumită repetitivitate a acestor evenimente. Eh, dar există și alte modalități pentru a identifica anumite uh, modele. Dacă sunt mai multe accidente seara uh, în comparație cu ziua, deci sunt multe modalități prin care uh, am ajuns la concluzia că dacă facem această schimbare de uh, oră, vom avea mai puține accidente. Mulțumesc! Am încheiat, deci, prima, primul bloc al uh, atelierului nostru, al audierii noastre de astăzi. Uh, avem un mesaj optimist, avem aliați puternici la Comisia Europeană, doamna comisar Biancovska, responsabilă pentru piața internă, mi-a spus că din adâncul sufletului este uh, partizana abolirii orei de vară. Acum, trecem la a doua parte a audierii noastre. Dau cuvântul doamnei profesor Marta Mero de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Institutul de Psihologie Medicală. Doamna, vă ascultăm. Buzek. Domnule Svoboda, domnule Buzek. Ladies and gentlemen. Stimate domnule Kramer, stimate doamne, stimați domnii membri ai Parlamentului European. Today, to be part of... Vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici, pentru a lua parte la această dezbatere importantă. Ați vorbit despre trafic, turism, economie și în următoarele 10 minute voi încerca să vă spun uh, câte ceva despre uh, o abordare științifică a acestei transformări. După cum v-am spus, sunt uh, profesor la Universitatea Ludwig uh, Maximilian. Aici nu um, mă reprezint pe mine, ci activitatea mea în ceea ce privește cronobiologia. În domeniul în care lucrez cu colegul meu, Till Röneberg, de asemenea Uh, din Departamentul de Psihologie Medicală. Am să vă, cer, uh, am să vă cer să vă gândiți pentru un început, pentru un moment, la persoanele cu care locuiți. Mai ales atunci când, când dormiți uh, față de când dormiți dumneavoastră majoritatea uh, oamenilor vor recunoaște că oamenii au ore diferite de somn. Uh, adolescenții uh, se culcă mai târziu, copii uh, mici mai devreme. Fiecare avem o anumită fereastră de somn. Și cred că veți vedea, veți putea recunoaște că această preferință nu uh, se încadrează în definiția tradițională a cuvântului. Nu-ți alegi singur singur acest cronotip uh, fereastra de somn, ci aceasta depinde de un ceas biologic care este programat în genele fiecăruia. Asta e 1. 2. Acest uh, fereastră de somn e doar uh, vârful icebergului. Ceasul biologic controlează foarte multe nivele ale uh, activității umane, ale vieții omenești optimizează metabolismul, reglează comportamentul, uh, performanța, sistemul imunitar, cardiovascular și alte sisteme pentru a asigura o funcționare optimă pe întreaga durată a zilei. Un al treilea concept este că în acest ceas circadian primește semnale din mediu în, sub forma luminii sau a întunericului. Uh, această uh, sincronizare al nivelului de lumină ajută la reglarea ceasului biologic. Acest impact al uh, ceasului biologic este atât de puternic încât dacă trăiești în uh, zona estică a uh, fusului orar, te vei trezi mai devreme în comparație cu ora locală decât cei care locuiesc în zona vestică a aceleiași Uh, aceluiași fus uh, orar. Impactul luminii asupra ceasului biologic este atât de puternic încât dacă ne expunem uh, unei cantități mai mari de lumină seara, majoritatea vom ajunge să adormim mai târziu. Dacă cronotipul și uh, ceasul care controlează uh, calendarul social al fiecăruia uh, Uh, ar fi în perfectă sincronicitate, atunci nu am mai avea nevoie de ceas deșteptător. Am uh, elaborat noi un chestionar uh, care stă la baza unei baze de date și care indică că mm, 80% din populație utilizează ceasul deșteptător în zilele lucrătoare. E atât de mare din mai multe cauze. Orarul social, orarul de lucru sau orarul școlar. Ehm, pe lângă toți acești factori, mai intervine și această schimbare eh, la ora de vară, care eh, pune și mai multă presiune pe eh, ceasul nostru biologic. ce se întâmplă atunci când utilizăm uh, ceasul deșteptător în timpul uh, zilelor lucrătoare? Cel mai uh, comun model arată că dormim doar puțin mai devreme decât în zilele libere, dar ne trezim substanțial mai devreme, adică se reduce durata de somn. Deci, durata de Uh, somn va duce la un disconfort legat de această uh, diferență. Dacă, sigur, uh, disconfortul cauzat de călătoria peste fusuri orare este ocazional, acest disconfort legat de schimbarea la ora de vară este un uh, un disconfort persistent și are efecte cronice asupra comportamentului. Um, privarea de somn duce la performanțe scăzute, la alegeri greșite și la schimbări uh, posibile de personalitate, precum lipsa de empatie și de competență socială. Mai există consecințe uh, care pot fi asociate și cu uh, Uh, adicția la nicotină, alcool sau consum de cafea. Uh, această, acest disconfort social este asociat de asemenea cu uh, boli metabolice, cu depresia, uh, toate boli ale secolului 20-21. Deci, uh, iar un alt, uh, un alt uh, efect statistic măsurat este uh, creșterea patologiei, de exemplu, creșterea în greutate. Deci cam aceasta ar fi informația de fundal, informația de context necesară pentru a înțelege care este impactul asupra sănătății a schimbării orei la ora de vară. Impactul este uh, însă foarte uh, puternic uh, toamna, când ne întoarcem la ora de iarnă, avem de a face cu aceleași efecte și acumulăm și mai mult disconfort social. Sunt două clase de efecte despre care vă vorbeam. În primul rând, acele acute de care vă vorbeam. Uh, atacuri uh, de inimă, rata accidentelor în prima zi după schimbarea uh, orară sunt uh, în creștere. Al, do- al doilea tip de efecte sunt cele cronice, care sunt deduse și predictibile prin corelarea cu uh, alte uh, alți factori precum uh, consum, consumul de nicotină, alcool sau uh, uh creșterea în greutate, creșterea numărului de uh, cazuri de diabet și de depresie. Și este clar, nu așa, că renunțarea la schimbarea la ora de vară ar uh, uh duce la reducerea acestui uh, disconfort social și ar duce la scăderea unor cifre alarmante. Sigur că acest lucru pare cumva exagerat, uh, dar cred că efectele sunt subestimate. Mm, am publicat de curând un studiu care arată că elevii uh, de liceu, de exemplu, uh, care se culcă târziu și au deci un disconfort social mai mare, se descurcă mai greu la școală, la examene decât uh, cei care uh, se culcă mai devreme. Știm că deci, această trecere la ora de vară duce la creșterea disconfortului social. Din punct de vedere științific, noi uh, v-am sugerat să găsiți soluții, soluții pentru a crește durata de zi lumină și mutarea așa, a orelor de uh, școală, de exemplu, către uh, perioada în care este lumină afară. Toate aceste acțiuni uh, ar duce la scăderea disconfortului uh, social în rândul populației europene. Uh, we, uh, we will now take... Mulțumesc. Vom asculta acum cea de-a doua contribuție și îi voi da cuvântul domnului Werner van den Brunner cercetător grupul de cercetare de la uh, Universitatea din Anver. Aveți uh, 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, vă mulțumesc pentru această invitație. Din perspectiva unei mai bune reglementări, aș vrea să mă refer la patru puncte privind directiva uh, legată de introducerea uh, orei de vară. Uh, Vom încerca să analizăm baza legală a acestei directive. Există aici un memorandum din anul 2000. Mai există de asemenea o, o analiză din punct de vedere al proporționalității și voi analiza și raportul din 2007. Ce este important din punct de vedere legislativ în ce privește uh, componenta legală? trebuie să se creeze un echilibru între discreția politică și uh, rațiunea obiectivului. Deci trebuie să analizăm oportunitatea acțiunii pe plan comunitar și uh, din acest punct de vedere trebuie și Curtea de Justiție să revizuiască analiza. Este uh, vorba despre indicatori sociali uh, foarte complexi care trebuie să fie avuți în vedere. În ce privește studiul de impact, ele sunt uh, un instrument la dispoziția uh, celor care analizează proporționalitatea. Și uh, aici uh, ne gândim că există și un program de uh, mai bună legiferare la nivelul Comisiei, dar trebuie să vedem care este temeiul legal ales pentru a analiza proporționalitatea. Și mă voi referi la aceste aspecte. Deci temeiul legal pentru directiva din 2001 este nevoie de o clauză de armonizare care permite Uniunii Europene să adopte măsuri pentru a unifica și a armoniza măsuri naționale pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne. Curtea poate să analizeze aplicabilitatea, există și restricții să nu fie încălcată legislație specifică. Aici există prioritatea de lex specialis, după aceea o îmbunătățire a bunei funcționări a pieței interne pentru că aici există discrepanțe față de legislația națională posibile și după aceea Uh, nu trebuie să se producă distorsiuni pe planul concurențial în piața internă. Curtea a analizat toate aceste aspecte în cazul Vodafone uh, unde ă, măsurile care se bazau pe articolul 95 trebuiau să îmbunătățească condițiile pentru buna funcționare a pieței interne, iar ă, disparitățile între legislația națională trebuiau să fie aplanate. Ele însă nu puteau să constituie o justificare pentru a ă, elimina articolul 95 pentru că uh, nu uh, trebuiau să existe limitări ale libertății fundamentale în uh, legiferare. În ce privește efectele directe pentru piața internă, ele nu sunt ușor de interpretat. Trebuie să ne gândim la sistemul federal care există în Germania, de pildă, și acolo trebuie să existe măsuri care se iau pe plan federal și cele care se iau la nivelul uh, landurilor. Iar uh, Curtea Constituțională Federală analizează potențialele efecte negative, trebuie să fie prezentate evidențe, argumente pentru ca uh, la nivelul curții să se poată avea în vedere toate opțiunile posibile, evitându-se erorile. Deci, să ne gândim la evidențele care au fost prezentate în memorandumul uh, explicativ. Deci se pare că memorandumul se bazează pe rezultatele consultărilor cu operatorilor economici, care se bazeau pe necesitatea armonizării introducerii orei de vară. Deci trebuia să se analizeze riscul unor perturbări memorandumul din uh, anul 2001 și uh, obiectivul de a îmbunătăți situația pieței interne nu impunea neapărat o acțiune pe plan comunitar. Acum, în ce privește proporționalitatea și subsidiaritatea, obligația de a respecta principiile proporționalității trebuie să aibă în vedere obiectivul măsurii, natura a măsurii, obiectivul care este urmărit. Aici în ce privește uh, forma măsurii, adică armonizarea uh, legislației naționale printr-o directivă, înseamnă până la urmă o intruziune în legislația internă. Proporționalitatea trebuie să fie și un catalizator pentru o mai bună legiferare, dar trebuie să fie uh, văzut, avut în vedere și analiza de costuri și beneficii. Trebuie să existe analize care sunt efectuate de către uh, experți analiști. Concluziile sunt că uh, nu ar fi fost uh, necesară, uh, strict necesară introducerea uh, asemenea directive, pentru că uh, este greu să se tragă concluzii de ordin general în ce privește impactul asupra mediului, asupra sănătății, fiindcă este greu să măsori un asemenea uh, impact. Se pare că uh, în ce privește timpul liber, turismul, beneficiile pentru transport au fost argumentele principale analiza se baza pe un uh, raport uh, realizat în Franța în anul 2006. Deci, uh, trebuie să dispui de date mai clare atunci când măsori proporționalitatea. Uh, unei legiferări pe plan comunitar. Uh, și uh, e clar că cel care legiferează trebuie să dispună de date substanțiale. Deci, și din acest punct de vedere, se pare că au fost demersuri neconvingătoare pentru curte pentru a ajunge la o decizie justificarea în ce privește subsidiaritatea, care este prevăzută în articolul 5 aliniatul 3 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, este prezentată de asemenea în memorandumul explicativ care însoțește directiva. Nu voi uh, repeta ceea ce prevede acest memorandum în uh, aliniatul 4.1. Dar este clar că au existat uh, niște justificări în trecut în, uh, din perspectiva subsidiarității. Și uh, și în ce privește analiza Vodafone, se pare că analiza de impact ar trebui să fie crucială în această chestiune. Dacă sunteți interesați, în documentul scris există mai multe amănunte în legătură cu speța Vodafone. Deci, argumentele legate de subsidiaritate trebuie să furnizeze răspunsuri la uh, o serie întreagă de întrebări care se referă la aspecte transnaționale uh, la acțiuni pe care statele membre pot să le ia la uh, un beneficiu inclusiv pe plan comunitar, dar nu uh, este evident în ce măsură uh, au Există diferențe în ce privește uh, trecerea la ora de vară cu uh, efectul lor. Valoarea adăugată pe plan comunitar consistă într-un act de armonizare eh, nici măcar nu s-a analizat la nivelul statelor membre dacă se justifică sau nu o asemenea eh, directivă. Și ajung la concluzii. Directiva privind eh, introducerea timpului orei de vară nu se bazează pe justificări convingătoare din perspectiva proporționalității și subsidiarității. Ca atare, uh, putem considera și că sunt violate anumite uh, principii și uh, necesitatea de armonizare nu devine evidentă. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. După aceste două contribuții, avem din nou posibilitatea să adresăm întrebări ambilor uh, invitați. Domnul Becker, de data aceasta o intervenție scurtă. Cred că în baza celor uh, două prezentări ale experților ne putem considera confirmați în părerea că, nu a, că este obligatorie o analiză științifică a stării de fapt. Nu știu care vor fi concluziile. Nu vreau să impun punctul meu de vedere, dar există mod obiective uh, clare, mai ales în ce privește impactul biologic asupra sănătății, să înțelegem că uh, nu se produc modificări uh, relevante, benefice în viața oamenilor. Domnul Lize, mulțumesc. O întrebare adresată doamnei profesor Marta Mero. Dacă am înțeles bine, din punctul dumneavoastră de vedere, eh, nu doar eh, modificarea orei de două ori pe an eh, este problematică, mai ales pentru săptămâna care urmează, ci pentru faptul că organismul uman uh, nu face față solicitării de a trece la o oră artificială, ceasul nostru biologic este uh, perturbat în felul acesta. Deci eu cred că ar fi concluzia că ar trebui să rămânem la ora obișnuită, la ora de iarnă, să nu mai facem această trecere la ora de vară. Mulțumesc, domnul Royal. Da, și eu doresc să Uh, mă refer la uh, intervenția doamnei profesor. Ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră este uh, susținut la nivelul oamenilor de știință sau este o poziție certă susținută de mulți sau există și uh, atitudini critice față de concluziile dumneavoastră? În al doilea rând, aveți dumneavoastră o explicație de ce aceste situații care sunt foarte serioase uh, la nivelul clasei politice și la nivelul general al societății nu se bucură de atenția cuvenită. Pentru că eu, ă, pentru prima dată când m-am ocupat de această chestiune, fiindcă mi-au solicitat concetățenii mei să mă ă, preocupe, n-am crezut că ar putea să existe riscuri atât de serioase asupra sănătății oamenilor. Altă întrebare. Oare reușim să cuantificăm ă, numărul celor care sunt afectați? este afectat uh, un număr mare din rândul populației sau indivizii afectați uh, sunt în număr restrâns? Mulțumesc. Pot să îi rog pe experți să răspundă? Da, să mai luăm o întrebare înainte din partea domnului Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte aș vrea să spun că este o ședință interesantă astăzi. Mulțumesc experților că au venit să ne vorbească despre această problemă a orei de vară și vreau să spun că acum mă simt puțin amețit pentru că ne întrebăm de ce a fost înființată această trecere la ora de vară, pentru că diversele argumente care au fost invocate în momentul introducerii orei de vară treptat au dispărut deci, uh, Înțeleg că în anumite țări au existat mai multe accidente în trafic, bioritmul este afectat. Ni s-a explicat că există tulburări asupra să sănătății și psihicului uman, uh, apar uh, semne de oboseală și de asemenea, un argument a fost că se realizează economii dar uh, acum ni se spune ce mult costă, de fapt, trecerea la ora de vară, pentru că, dacă am înțeles bine traducerea oferită, uh, există costuri ridicate. E vorba de 131 uh, de miliarde pe an, într-adevăr, aceasta să fie cifra, păi este năucitoare. Domnul uh, Van den Bruen, de asemenea, a spus că uh, a existat uh, aici un temei legal pe care s-a bazat trecerea la ora de vară, care îi se pare mai degrabă fragil. Pe atunci, de ce ne-am angajat toți în această aventură? Oare nu a fost doar un demers prin care Uniunea Europeană a încercat să acapareze o competență Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Înainte de a da cuvântul experților, aș vrea să Mă asigur că domnul Le Breton știe că va mai exista o contribuție. Nu, acesta este finalul uh, audierii, deci mai avem o prezentare prevăzută. De, uh, poate că doamna profesor va dori să înceapă. Mulțumesc pentru întrebări. Mm, Mi-am notat câteva chestiuni, poate că pot să vă ofer câteva clarificări în legătură cu uh, întrebările puse. S-a făcut o referire la uh, tulburările de somn care pot să apară pe parcursul uh, unei uh, săptămâni întregi. Da, s-au uh, făcut verificări uh, asupra unui eșantion de 50 de persoane și um, există și alte um, analize um, care afirmă că efectele trecerii la ora de vară la, uh, pot să dureze și șapte săptămâni. Deci uh, sunt mult mai persistente decât am putea presupune. Și cred că, da, eu aș sugera să rămânem la timpul de iarnă Uh, pentru că și din punct de vedere cronobiologic aceasta ar fi concluzia logică. Și cred că um, corpul oamenilor de știință specializați în acest domeniu ar susține această opinie. Uh, aici uh, s-a pus și întrebarea de ce nu am auzit mai multe despre aceste probleme, dar vreau să vă spun că cronobiologia uh, este o știință care poate nu este atât de răspândită. Trebuie să înțelegeți că ceasul biologic funcționează foarte riguros și uh, evoluția uh, umană a stabilit pe repere biologice pentru un anume tip de activități în care noi, uh, conform bioritmului, uh, putem să acționăm cel mai bine. Micile modificări uh, ca Uh, concluziile la care mă refeream, așa uh, numitul jet lag social, uh, sunt doar aparent modificări mărunte. Pentru că, de fapt, social jet lag înseamnă o îmbolnăvire datorată efectelor mărunte cumulate. Deci este uh, o mutație uh, care se produce. Deci există aici îmbolnăviri care uh, se datorează unor efecte uh, importante sau îmbolnăviri care se datorează acumulărilor de mici modificări. Iar uh, acest fenomen de jet lag social, cum îl numim noi, uh, se bazează pe asemenea cumulări de mici influențe. Deci, uh, ceasul nostru biologic controlează întreaga noastră funcționare. Am pregătit o carte albă, um, iar colegii specialiști în cronobiologie um, din Europa um, susțin acest document și îl veți găsi la, aici în sală. Este de fapt o pagină care în esență uh, exprimă uh, concluziile noastre ale cronobiologilor. Câte persoane sunt afectate? Fenomenul de jet lag social. Uh, cam 80% din populație suferă de acest fenomen. Tinerii uh, sunt cei mai afectați. cum uh, a fost introdusă ora de vară, care este istoria acestui demers, uh, dar uh, Există o poveste pe care am auzit-o că un arhitect britanic care uh, făcea naveta la Londra zilnic uh, a constatat că Uh, erau perdelele trase în vehiculul pe care îl folosea în tren pentru ca uh, oamenii să poată să doarmă. Um, acesta este uh, una din istoriile, poate nu științifice, legate de um, cel care a avut primul ideea de a trece la ora de vară. Mulțumesc. În ce privește alegerea temeiului legal, uh, uh, să avem sau nu introducerea orei de vară pentru a beneficia de uh, lumina zilei mai multă vreme sau nu. Eu cred că există două puncte de vedere o odată dorința de mai bună legiferare și după aceea o hotărâre pronunțată de către Curtea de Justiție care afirmă că ă, această directivă nu se bazează pe argumente convingătoare în ce privește ă, ă, beneficiul pe care îl aduce lumina zilei prin introducerea orei de vară. Deci eu cred că nu uh, există evidențe convingătoare, uh, în schimb există fenomene de distorsiune destul de numeroase. Uh, okay. well, thereby we... Mulțumim foarte mult. Iată, cu aceasta am terminat cu întrebările pentru a doua rundă, pentru a doilea loc de prezentatori. Și ne avem pe ultimul invitat, doctorul Mihail Vunelich, care este membru al Consiliului de Management și director al reprezentării Asociației de Industrie din domeniul apei de la Berlin. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni eurodeputați. Vă mulțumesc pentru participarea la această audiere. Mă numesc Michael Gondelich sunt membru al Consiliului de Administrație al Asociației pentru Energie și Hidrotehnică. Noi încercăm din perspectivă tehnică să luminăm puțin această temă datele științifice de care dispunem nu sunt nici ample, nici uh, de actualitate, nici 100% satisfăcătoare. În ce privește inovația tehnologice în producerea de energie, au apărut niște condiții cadru care s-au modificat și care ar trebui să fie poate analizate inclusiv empiric. Trecerea la ora de vară există uh, uh, din anii 80, dar din 96 uh, este unificată în întreaga Europa. A fost o urmare a crizei energiei din anii 70 și își propunea să, se, să determine, să permită o economisire a energiei. În 96 în baza unui studiu, după ce au fost chestionați experții, au trecut și alte state membre din Uniunea Europeană la introducerea orei de vară. Este clar că uh, se dorea uh, buna funcționare a pieței interne uh, europene pe o bază unitară Uh, inclusiv în domeniul transportului, agriculturii, uh, în alte domenii. În plus, urmau să fie favorizate uh, preocupările din timpul liber, care în felul acesta beneficiau de mai multă lumină a zilei. Sigur că uh, dorința era să se consume mai uh, puțină electricitate seara, dar uh, pe de altă parte, după trecerea la ora de vară, a fost nevoie de o mai mare încălzire a caselor dimineața. Deci, uh, economiile care au fost realizate au fost infime. La introducerea orei de vară, conform analizelor comisiei. Se pare că efectele au fost minime. Deci putem să ne punem întrebarea dacă are rost să se treacă la ora de vară. Iar acel efect scontat de economisire a energiei într-un volum substanțial nu a putut să fie confirmat. Da, se consumă mai puțină electricitate seara, dar uh, se consumă mai multă uh, căldură uh, dimineața pentru încălzirea încăperilor. În 1983 s-a făcut o micro și macroanaliză a impactului orei de vară asupra consumului de energie și concluzia a fost că impactul este atât de mic încât este neglijabil și asociația noastră ă, încă în anii 90 nu a putut să constate niște efecte substanțiale de economii. În anul 2007 Comisia a prezentat o comunicare în care a încercat să facă o sinteză a situației actuale, dar dacă analizăm și acest raport, în Bulgaria, de pildă, s-a constatat că economia reprezintă 0,01% din consumul de energie. În Franța a fost de 0,014%. Deci, um, um, um, s-a făcut o economie în ce privește iluminatul, dar și el trebuie transformat până la urmă în uh, bani în Estonia în anul 2000 și 2001 nu a fost introdusă ora de vară și consumul de energie al gospodăriilor a fost ceva mai mare decât în 2001, dar uh, nu uh, sub 10% um, mai mare, deci diferența nu a fost simțitoare. În ce privește experiența din Statelor Unite, acolo efectul de economisire este chiar negativ. În statul federal Indiana s-a valorificat consumul de energie în șapte mii de gospodării și s-a constatat că acolo chiar consumul a crescut pentru că a fost nevoie de uh, instalații de uh, climatizare seara și de instalații de încălzire dimineața. Deci, în octombrie 2013 um, s-au făcut uh, noi, uh, s-au colectat noi date și um, în uh, Austria, la un moment dat, s-a afirmat că ar fi existat o economie da. date uh, care să fie convingătoare din punct de vedere științific. Deci, constatăm că trecerea la ora de vară în ce privește consumul de energie, conform concluziilor de până acum, nu aduce niciun fel de avantaj economisirea uh, în ce privește sistemele eficiente de iluminat uh, este o realitate, dar uh, este supracompensată această economie prin uh, consumul de uh, căldură, de încălzirea gospodăriilor. Deci în 40 de milioane de gospodării, economia de energie electrică a fost de doar 8% efecte uh, mai uh, semnificative cred că s-ar putea obține prin uh, aparatură modernizată care să aibă un consum de energie mai mic decât introducerea orei de vară. Deci verificarea acestei inițiative de către Parlament ar trebui să se bazeze uh, și pe studii științifice, nu doar legate de energoeficiența, ci și de impactul uh, orei de vară asupra producției de energie. Pentru că acum se valorifică și uh, sursele de energie fotovoltaică. Să vedem care din aceste modele ar putea să uh, constituie un avantaj, mai ales pe plan regional. Iar în ce privește creșterea aportului de energie fotovoltaică în întregul sistem energetic, cred că rezultatele ar merita să fie analizate și în încheiere aș recomanda să fie regândită introducerea orei de vară pentru că uh, studiile de până acum nu oferă argumente. Stadiul cercetorilor de până acum, inclusiv din perspectiva energoeficienței, uh, nu sunt favorabile acestei formule. Mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumim. A venit vremea întrebărilor către ultimul nostru vorbitor. Domnul Roy. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații care nu sunt deloc lipsite de importanță. Pentru că spuneați uh, uh, care au fost argumentele inițiale acestei treceri la oră de vară. Eram după o criză a petrolului și atunci oamenii au încercat să găsească soluții, să facă economii pot înțelege acel punct de vedere, dar dacă după atâția ani ajungem la concluzia că nu s-a făcut vreo economie în ce privește consumul de energie și aici uh, vă sunt recunoscător pentru sugestiile pe care le-ați făcut pentru a recurge la alte posibilități de a economisi, atunci cred că nu mai are rost să susținem trecerea la ora de vară. Dumneavoastră ați făcut trimitere și la uh, analiza făcută de comisie în anul 2007 pentru că uh, atunci când s-a introdus directiva a existat și obligativitatea de a face un studiu de impact, de verificare, de follow-up. Și uh, dumneavoastră ați menționat câteva exemple, dar cred că este convingător faptul că în nici o țară, nici în 2007 nu s-a putut aduce dovada vreunei economii. Deci, pe de altă parte, niciun stat membru și nici Comisia Europeană nu aveau chef să modifice situația. Tocmai de aceea vă întreb. Pentru că v-ați bazat pe niște cifre din Germania cifrele de care dispune Comisia la nivelul anului 2007 uh, confirmă faptul că uh, situația din Germania nu era una uh, atipică, ci că situația era cam aceeași în toate statele membre și că nici în America, de fapt, nu s-au găsit argumente favorabile trecerii la ora de vară. Deci, cred că am adus deja dovada că este un demers lipsit de uh, fundament. Doamnă Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, domnului Wunderlich pentru prezentarea sa. Iar uh, nu pot decât să uh, susțin și punctul de vedere al colegului Roll. Argumentele în favoarea acestei directive de la nivelul anului 2001 nu se mai confirmă ar trebui să ajungem la o concluzie, pentru că, în mod clar, nu s-au realizat economii. Deci nu are rost să mai ținem cu dinții de această directivă, mai ales gândindu-ne și la impactul negativ asupra uh, bioritmului, asupra uh, uh, corpului uman. Mulțumesc, nu am alte întrebări mă întreb în continuare cât ne costă, de fapt, trecerea la ora de vară, pentru că înțeleg că ea nu este lipsită de cheltuieli, dar nu știu cine ar putea să îmi răspundă la această întrebare și mai ales într-o perioadă în care încercăm să facem economii în ce privește cheltuielile, ar fi important să știm. Deci eu cred că după această audiere trebuie să existe un follow-up și din partea noastră să ne uh, sfătuim cu coordonatorii uh, pentru ca și unitatea noastră de analiză trebuie să se implice și uh, poate să adresăm o întrebare în plenară sau să redactăm un raport de inițiativă pentru că dezbaterea de astăzi a demonstrat că, de fapt, trecerea la ora de vară este un nonsens. Nu l-am auzit pe nimeni care să susțină necesitatea menținerii acestei formule. Deci, cred că ar trebui să ne preocupe în continuare subiectul, să nu considerăm acum discuția încheiată și să uităm de el. Domnul Wunderlich dorește să reacționeze? Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult. O voi face în germană, pentru că cele două întrebări au fost, mi-au fost adresate în germană. Dacă analizăm raportul Comisiei, o reglementare unitară ă, piața internă este clar că este necesară, dar rezultate ă, privind economisirea energiei nu s-au ă, obținut. Iar în ce privește evoluția tehnologică, cred că ar trebui să uh, comandăm o analiză sistematică. Poate că există cu totul alte po- posibilități de a economisi energie datorită noilor surse de energie care sunt uh, exploatate astăzi eu dispun de cifre pentru Germania, dispun de câteva cifre din raportul Comisiei, dar uh, aici uh, în niciun caz nu putem să uh, confirmăm concluzia din raportul Comisiei că s-ar fi realizat o economie de energie. Thank you very much. Dear colleagues, before... Vă mulțumesc. Dragi colegi, înainte de a încheia această audiere și de a mulțumi uh, invitațiilor noștri, mai avem un invitat de seamă și anume membrul uh, Senatului uh, Ceh, domnul Schiller, care este autor al um, broșurii um, One Single Time, For Only One Time. Aveți cuvântul, domnule Șilar. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a participa la dezbaterea dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc prietenului meu, Pavel Svoboda, precum și doamnei Șoidrova, care m-au ajutat foarte mult la venirea mea aici în Parlamentul European. M-am ocupat de această chestiune de o perioadă destul de lungă și aș dori să fac câteva comentarii. De fapt, chestiunea aceasta s-a pus secolul trecut când Benjamin Franklin a introdus uh, ora de vară în Statele Unite. Germanii și francezii au făcut același lucru în timpul primului război mondial pentru a putea să se lupte mai mult. Iar Hitler a păstrat, a făcut același lucru în al doilea război mondial din aceleași motive. Ora de vară a fost introdusă în Cehoslovacia comunistă în anii 70 în scopul economisirii de energie. Dar, practic, ce se întâmplă aici este vorba de o intervenție a omului în natură. Oamenii se cred mai puternici decât natura, decât soarele. Și de aceea iau astfel de decizii. Aș dori să-i mulțumesc uh, profesorului care a vorbit despre problemele de sănătate. Pentru că în Republica Cehă, profesora Inrova are niște constatări asemănătoare cu cele ale doamnei Merrow și adesea fac trimitere la acestea. Având în vedere că nimeni nu are de câștigat și, conform constatărilor noastre, 25% dintre cetățeni sunt perturbați de aceste schimbări ale orei, cred că cu cât mai repede o să eliminăm această schimbare, cu atât mai bine, cu cât mai repede o să o, o să elimine Comisia Europeană. Persoanele care suferă de sindromul Down sunt afectate de aceste schimbări ale orei. Asta în mod mai acut și care se acutizează în timp avem prieteni și colegi care suferă sindromul Down și dacă ne pasă de ei, cred că a venit vremea să facem ceva în acest sens. Și Comisia Europeană chiar trebuie să ia măsuri. Noi vom continua, în continu- vom continua să facem campanii în acest sens în Republica Ceahă și, Ceahă și o să încercăm să convingem guvernul să elimine ora de vară. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnule profesor, aveți cuvântul. Doamna profesor. Vreau să vă spun doar că um, Benjamin Franklin era celebru pentru că era un cronotip de dimineață. Uh, dacă ar fi fost un cronotip de seară, niciodată n-ar fi introdus această um, modificare și îmi cer scuze în numele națiunii mele. Mulțumim! Cred că a venit vremea să ne mulțumim oaspeților noștri pentru faptul că au venit astăzi aici, că um, și-au alocat timp să ne informeze. Vreau să mulțumesc și membrilor pentru faptul că au participat la această reuniune și că m-au ajutat să o organizez, pentru că la început, când am venit cu ideea organizării acestei audieri în comun, nu toată lumea a fost uh, entuziasmată, mm, ca să nu spun mai mult. Cred că am avut multe de învățat de la invitații noștri și cred că trebuie să avansăm acest, acest document legislativ acum despre cum să continuăm cu, cu această legislație. Am discutat dimineață pe scurt uh, în cadrul reuniunii coordonatorilor Comisiei pentru Afaceri Juridice și am ajuns la concluzia că Uh, ar fi interesant să adresăm o întrebare cu răspuns oral Comisiei. Aceasta ar putea să fie o modalitate care să accelereze, să spunem, întreaga procedură. Bineînțeles, însă doamna Niller are dreptate când spune că uh, și un raport din proprie inițiativă poate să reprezinte o variantă în viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această reuniune și suspend ședința.